Ward Cezac în uh, înlocuirea domnului Andrei Duda, începând din 11 iunie 2015. Parlamentul a luat notă de alegerea domnului uh, Cezac și uh, urează bun venit noului coleg, spunându-i că de acum încolo are dreptul, drepturi de pline în Parlament și aceasta în condițiile prevăzute de către regulament. A seguito del în urma demisiunii înaintate de către Emanuel Glezos, Parlamentul a constatat uh, vacanța acestui uh, mandat, începând din 8 iulie 2015, conform cu regulamentul și informă autoritățile naționale respective. Informează. În urma demisiilor domnului Merit Paulsen, Parlamentul constată de asemenea vacanța mandatului său începând din 30 septembrie 2015 în conformitate cu regulamentul și informează autoritatea națională interesată. Vă informez de asemenea că și Comisia Afaceri Juridice în reuniunea din 16 iunie 2015 a verificat